europene, nu se poate să se ajungă ca acești oameni să trebuiască să stea la coadă pentru a primi niște sume modeste de la Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Țicău, un minut. Mulțumesc, domnule președinte